Dear colleagues, please, thank you. Stimați colegi, vă rog, mulțumesc presei, dar o să vă rog să ne permiteți să începem întâlnirea noastră. În primul rând, vă propun să adoptăm ordinea de zi. O considerăm adoptată, văd că nu au fost obiecții, mulțumesc și îi spun bun venit președintelui Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru cel de-al doilea dialog pe probleme monetare ale acestui an. După cum vă amintiți, pe 6 februarie a avut loc primul dialog de acest tip și uh, acest dialog va fi urmat și de audiere în prezența lui Mario Draghi în calitate de președinte al Consiliului Riscurilor Sistemice și, după cum știți, uh, uh, în ce privește standardele măsurilor de politică monetară, știți că a fost confirmat de către Consiliu că aceste măsuri uh, vor rămâne în vigoare până la finele acestui an, dacă se va dovedi că sunt necesare și uh, oricum uh, până în momentul în care va exista ajustarea la rata inflației. Și de asemenea, Consiliul Guvernatorilor uh, va urmări evoluțiile și va propune ajustările necesare dacă va fi cazul. Deci, oricum, uh, uh, asistăm la o redresare moderată a zonei euro și, de asemenea, Există toate măsurile de reacție la provocările economice sau de, uh, uh, geopolitice. În ce privește canalele de transmisie a politicilor uh, monetare, de asemenea, au fost puse la punct și există pârghile necesare în zona euro pentru a reacționa. Cunoaștem rezultatele acestei politici și Um, se uh, respecte până la urmă ținta de inflație pe care Banca Centrală Europeană a stabilit-o. Vom discuta acum despre problemele economice, consecințele um, Brexitului pentru stabilitatea financiară și, de asemenea, există subiecte care au fost uh, selectate de către coordonator pentru acest dialog, inclusiv problema inovației financiare și implicării politicii monetare și în legătură cu uh, uh, problemele legate de rata dobânzilor stabilită pe termen lung și impactul pe care uh, această procedură îl are. Iar în ce privește aceste subiecte, uh, din august 2016 a fost urmărit uh, evoluția uh, ratei dobânzilor stabilită pe termen lung uh, și în raport cu rata dobânzilor stabilită de Fed. ne întrebăm în continuare care sunt factorii formali care pot influența aceste evoluții și eh, sigur că trebuie să ne gândim și la rezultatele alegerilor care au loc. Pentru că eh, pot să existe efecte și în statele din regiunea uh, periferică a uh, Uniunii Europene. Avem deci multe subiecte interesante de discutat și așteptăm acum intervenția președintelui Draghi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei Economice și Financiare, doamnelor și domnilor, este o plăcere să mă întâlnesc pentru a doua oară cu dumneavoastră în acest an în cadrul unei audieri. Iar rolul inovației financiare este subiectul principal pe care l-ați propus. Este doar un element în procesul mai larg al inovației care uh, are loc în uh, domeniul economic. Dar trebuie să ne gândim și la rolul esențial pe care piețele financiare îl au în ce privește utilizarea resurselor. Înainte de a intra în subiect, dați-mi voie să uh, trec puțin în vedere al politicilor monetare pentru că uh, există acum uh, o situație în care uh, domeniul financiar devine din ce în ce mai solid, PIB-ul um, s-a dezvoltat, 1,7% a fost creșterea în primul trimestru al anului 2017. Șomajul a scăzut la nivelul cel mai de jos începând cu anul 2009. Și așteptările sunt de creștere consolidată în lunile următoare. Iar în ce privește riscurile externe, ele s-au diminuat Sigur că la finele anului trecut au existat unele riscuri, dar care au fost în, la nivel acceptabil. Consumul domestic și investițiile sunt principalele mecanisme care duc la redresare economică și au devenit mai robuste, mai rezistente și față de riscurile externe determinate de factori globali. Deci, dacă ținem seama de uh, volatilitatea piețelor financiare, de presiuni exercitate de către inflație, ele au fost mai mici, presiunile costurilor domestice, mai ales uh, din uh, domeniul salarial, se dovedesc a fi suficiente pentru a crea o convergență um, care să regleze um, raporturile. Avem nevoie de condiții financiare care să se bazeze pe uh, o metodologie uh, financiară corectă trebuie să uh, updatăm uh, proiecțiile pe care le-am făcut bazându-ne pe informații mai complete care să ne permită uh, o judecare corectă a riscurilor, uh, a creșterilor economice, dar și a fenomenului de inflație un nivel extraordinar al susținerii prin politicile monetare este necesar pentru nivelul actual, pentru că există resurse subutilizate um, uh, și uh, trebuie să ajungem la o stabilizare a ratei inflației la un nivel de 2% la un orizont de timp uh, mediu. M-ați invitat să discut astăzi cu dumneavoastră dinamica uh, ratei dobânzilor pe termen lung. Uh, trebuie să ne gândim că uh, a existat o scădere a bondurilor de valori nominale, dar și reale, pentru că um, au existat factori structurali care au determinat acest fenomen, iar acești factori Ehm, se referă eh, la ehm, economii, la faptul că populația îmbătrânește ehm, că există o îndatorare publică eh, destul de ridicată în anumite state membre. Dacă ne dorim ca pe termen lung eh, să crească dobânzile, trebuie să fie rezolvate o serie de cauze uh, și necesită acțiuni structurale. Politica noastră monetară a încercat să se adreseze componentei ciclice a echilibrului între uh, economii și investiții. Aici există și implicații privind stabilitatea uh, prețurilor. Măsurile noastre de politică monetară trebuie să stimuleze investițiile și consumul, care sunt uh, precondiții uh, pentru ca inflația să scadă sub 2% și o dinamică uh, a economiei mai mare va duce la o revenire a dobânzilor mai ridicate într-un climat economic mai sănătos. Savings relația dintre economii și investiții m-a condus să, să aprof- la aprofundarea temei propuse pentru astăzi. Eficiența din zona euro este crucială pentru alocarea capitalului. Trebuie ca capitalul de asemenea să fie pus la lucru și să devină productiv. Tocmai de aceea, inovarea în domeniul serviciilor financiare, a infrastructurii și ajustarea pieței financiare pot juca un rol important în această privință. Inovarea financiară, financiară este un proces continuu. Inovații, inovări în domeniul financiar au existat și în trecut. De pildă, introducerea unor uh, datorii garantate, care au fost dezvoltate tocmai ca un stimulent pentru uh, a stimula creșterea economică și pentru a reduce anumite asimetrii. Important este că astfel s-au redus uh, costuri uh, financiare și s-au ușurat foarte mult uh, activitățile cotidiene, de pile cele care folosesc cardurile bancare. Fintech este astăzi o forță transformatoare importantă în domeniul financiar. Pentru a înțelege mai bine impactul uh, fintech și pentru a ajusta cadrul de reglementare și uh, de supraveghere, trebuie să ne adaptăm ca instituție și să sprijinim inovarea acolo unde este justificată. Dați-mi voie să vă ofer câteva exemple pentru a arăta de ce fintech este important pentru sarcina pe care ne-am propus-o. O mare parte a canalelor prin care uh, afectăm uh, serviciile financiare sunt uh, extrem de importante. Așa este și fintech. Fintech are capacitatea de a exercita un impact asupra politicii monetare, inclusiv pe viitor, și poate să uh, definească, să determine condiții de uh, finanțare. Trebuie să ne trebuie să rămânem vigilenți și să ne asigurăm că în peisajul financiar toate inovările și schimbările sunt uh, monitorizate cu atenție. BCE și sistemul euro sunt interesate de siguranța și eficiența serviciilor de plăți pe piețele noastre unul din domeniile de activitate a, în inovare ale fintech reprezintă noile tehnologii DLT, care um, răspunde unei uh, noi evoluții foarte rapide în uh, serviciile financiare, uh, mă refer aici la riscurile care apar prin accelerarea desfășurării și executării serviciilor financiare. Unul dintre aceste riscuri ar fi, de pildă, fragmentarea crescută a piețelor în diferite uh, zone, regiuni de abordare DLT și atunci uh, o fragmentare în funcție de statele membre. Cadrul de supraveghere euro trebuie să Uh, rămână vigilent uh, la aceste schimbări de mediu. Sigur că sistemul euro va uh, acționa în acord cu mandatul său pentru a asigura buna desfășurare a plăților în euro. Și fintech va permite, în principiu, servicii mai eficiente atât pentru consumatorii individuali casnici, cât și pentru companii. Fintech, de pildă, poate își facilita adaptarea mm, modelelor de afaceri ale băncilor și poate uh, contribui la conturarea unor noi oportunități de afaceri pentru ele. În același timp, fintech este un uh, canal suplimentar pentru accesarea unor uh, finanțări de tip peer-to-peer -peer între egale. Astfel, se pot reduce disparitățile macroeconomice, uh, dar și cele dintre firme și uh, gospodăriile private. Relevanța tot mai mare a instituțiilor financiare nebancare și digitalizarea pot comporta și unele riscuri, nu doar oportunități. Este esențial să adaptăm cadrul prudențial la uh, aceste uh, noi instituții financiare nebancare și trebuie să ne asigurăm că există condiții echitabile pentru uh, actorii actuali, dar și pentru cei care intră nou pe piață. Și trebuie să existe instrumente de gestionare a riscurilor noi care apar. Tocmai de aceea suntem implicați și la nivel european și la nivel internațional în răspunsul la noile uh, tehnologii și servicii. Noile tehnologii trebuie uh, de asemenea gestionate foarte atent în contextul uh, riscurilor cibernetice. Riscurile cibernetice până acum au fost în primul rând uh, în atenția autorităților de reglementare naționale, dar și europene, care le-au analizat din diferite unghiuri. Ca supraveghetor al serviciilor financiare și a pieței financiare, trebuie să ne asigurăm că atât utilizatorii cât și eh, rețeaua financiară în sine, rețeaua de plăți, sunt eh, eh, rezistente la riscuri din afară, riscuri cibernetice. Care este contribuția fintech aici? Fintech este un promotor al inovării pentru actorii de pe piață. Platforma Uh, care a intrat în funcțiune în 2015, în iunie 2015, este uh, o piatră de hotar pentru uh, utilizatorii și gestiona, cei care gestionează serviciile financiare și, ca, și oferă servicii post-trade într-un nou cadru de referință. De asemenea, Fintech a contribuit la un veritabil spațiu unic de plăți în euro, în practică, nu doar în teoriile. În elaborarea cadrului de reglementare legal și instituțional, trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea instituțională și dezvoltarea serviciilor financiare merg mână în mână și se stimulează reciproc. Tocmai de aceea, legiuitorul european are un rol important de jucat aici. O sistem armonizat la nivel european care ține cont de fintech eh, și de agenda eh, Uniunii eh, de capital și monetare poate determina o creștere în cele din urmă a investițiilor transfrontaliere. Deci vedeți că fintech are potențialul de a crește eficiența în sectorul financiar, de a crea noi produse și de a reduce costurile pentru utilizatori. În același timp, uh, apar odată cu activitatea fintech și uh, întrebări de tip uh, reglementare, monitorizare, gestiunea riscurilor este probabil nevoie ca în funcție de activitățile fintech să existe uh, abordări diferite pentru diferite uh, sectoare. Va trebui să existe un nou cadru reglementare din punct de vedere a protecției consumatorului. În fine, uh, perspectiva economică europeană este una pozitivă Totuși, aceste semne pozitive nu trebuie să ne distragă atenția de la uh, nevoia de uh, a crește, până la urmă, uh, de a spori creșterea economică. Și pentru creșterea economică este nevoie de inovare, de reforme structurale care să genereze un mediu de afaceri propice dezvoltării și creșterii. Atât uh, inițiativele naționale cât și inițiativele europene uh, pot contribui la această creștere. Pentru ca Uniunea Europeană și economia UE să se relanseze, trebuie să fim gata să stimulăm inovarea acolo unde este necesar, uh, inclusiv în uh, domeniul funcționării Uniunii Europene uh, financiare și monetare într-un document de reflexie vă vom prezenta aceste viziuni în detaliu cu privire la aprofundarea Uniunii Europene Monetare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Draghi, pentru această declarație introductivă foarte detaliată, care este și o analiză foarte pertinentă asupra fintech. Știm că Consiliul uh, a adoptat uh, recent, uh, uh, comisia noastră a adoptat recent un raport pe această temă. Și acum trecem la prima rundă de întrebări și răspunsuri. Are cuvântul mai întâi domnul Brian Hayes. Thank you, President Draghi, and welcome. Mulțumesc, domnule președinte Draghi, bine ați revenit la Econ. Remarcile dumneavoastră vis-a-vis -vis de fintech sunt foarte încurajatoare și, după cum a spus și pe domnul președinte, raportul fintech a trecut recent prin Parlament noi salutăm acest uh, raport și probabil v-ați primit și din partea altora întrebări vis-a-vis -vis de acest raport. Două întrebări. Mai întâi, o întrebare legată de Brexit și uh, legat de posibila relocarea unor bănci uh, în urma acestui uh, Brexit. Uh, cum știm că BCE-ul este instanța supremă care uh, emite autorizarea de funcționare a unei bănci, deci dumneavoastră sunteți un jucător play. și având în vedere remarcile colegului nostru Daniel Noia privind ESMA și alte organisme de reglementare și de supraveghere a zonei euro, ce poate face BCE pentru a se asigura că vor exista condiții echitabile atunci când, uh, când uh, se va lua decizia de a strămuta uh, băncile, unele bănci din Regatul Unit în Uniunea Europeană. Și a doua întrebare vizează situația mea și a Irlandei în speță. Știți că Banca uh, Națională Irlandeză este una din cele 125 de uh, bănci uh, de importanță sistemică guvernate de BCE. Și atunci întreb, credeți că a sosit timpul după refacerea economiei în Irlanda și a situației financiare în Irlanda, a sosit timpul de a revinde din nou o parte din activele acestei bănci? Uh, și care credeți că este viitorul uh, de perspectivă imediată a sistemului uh, financiar și bancar din Irlanda? Legat de prima dumneavoastră întrebare, BCE-ul se pregătește prin, pentru toate posibilele și eventualele probleme ce ar putea apărea în acest context, inclusiv legate de supraveghere și băncile se pregătesc pentru, re, pentru retragerea uh, Regatului Unit din Uniunea Europeană. Uh, noi suntem în contact cu aceste bănci și uh, urmărim cu atenție pregătirile lor. Evident că nu doar noi trebuie să urmărim această situație, ci și autoritățile naționale de reglementare. Noi suntem gata să sprijinim băncile să-și organizeze, să-și reorganizeze activitatea în zona euro. Este foarte important ca aceste bănci să ia toate măsuri, măsurile pregătitoare în timp util. O să avem posibilitatea să mai discutăm această chestiune și la alte sesiuni de întrebări, dar multe din Multe din temerile uh, legate de acest proces uh, Brexit sunt legate până la urmă de modul în care se gestionează problema și uh, dacă lucrurile sunt gestionate bine și pregătirile încep din timp, atunci nu trebuie să existe niciun fel de temer, nu trebuie să se realizeze niciuna din situații de care le temem. Este important ca siguranța și fiabilitatea băncilor să nu sufere după ce ele parcurg acest proces de reorganizare. Dar, după cum spuneați, există într-adevăr riscuri privind uh, fragmentarea supravegherii sau chiar riscuri, uh, riscul ca această supraveghere să nu fie completă. Băncile uh, s-ar putea să se decidă să să, să-și creeze subsidiare sau filiale în țări terțe sau în alte jurisdicții care se sustragă mandatului nostru. Noi trebuie să ne asigurăm că riscurile similare vor fi uh, abordate într-o manieră similară și că regulile de, jos vor fi, de joc vor fi uh, aceleași pentru toată lumea. Și aici Parlamentul European uh, intervine cu un rol foarte important. În ce privește a doua întrebare, um, cred că guvernul irlandez este în primul rând cel care trebuie să decidă uh, când și cât din activele pe care le deține la BEI vrea să revândă. Procesul de refacere a balanței de plăți a Irlandei a progresat foarte mult de la criză încoace. Asta pot să vă certific oricum. Thank you also for raising the issue. Vă mulțumesc și că ați adus în discuție problema uh, brokerilor și a riscurilor. Bineînțeles, uh, suntem, uh, ne este cunoscută și vrem să consolidăm cooperarea la toate nivelurile pentru a aborda în mod pozitiv acest risc. Pervenș Perez acum. Nu știu dacă este un exemplu bun, dar o să fac și eu ca PP-ul, adresând două întrebări, domnule președinte. În primul rând, sunteți unul din autorii raportului celor cinci președinți. Uh, văd că este un raport care ar putea să fie actualizat. De altfel, ați indicat că, fiind vorba de starea de funcționare a Uniunii Economice și Monetare, problema instituțională apare prea des în discuție. Revedem aici sau acolo idei parțiale, în special aceea de a transforma mecanismul european de stabilitate într-un fond monetar european care să stea într-o logică comunitară și într-o abordare interguvernamentală. Credeți că în spiritul raportului celor cinci președinți ar fi o abordare bună pentru a permite Uniunii Economice și Monetare să funcționeze așa cum trebuie, inclusiv în echilibrul său într-o politică monetară foarte integrată și una bugetară care până în prezent rămâne la competența statelor membre? Și a doua întrebare se referă la viitorul cauzat de politica monetară actuală a băncii centrale, fiindcă aveți un angajament asumat până la sfârșitul anului și am văzut pe alocuri aprecieri diferite vis-a-vis -vis de modul de comunicare cu privire la ce se va întâmpla după sfârșitul anului, mai ales vis-a-vis -vis de evoluția salariilor. Săptămâna trecută la Berlin am înțeles mai degrabă ideea că din iunie încolo există indicații vis-a-vis -vis de salarii care vor permite uh, să vedem puțin care vor fi condițiile de ieșire din politica monetară actuală. Ce ne puteți spune mai multe astăzi? Thank you. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, chiar dacă n-ar trebui să spun asta, um, pentru că sunt unul dintre cei cinci președinți, uh, însă acest raport este o primă încercare de a face un plan pentru viitor. Ca atare, după cum știți, trebuie să avem în vedere două orizonturi diferite, unul pe termen scurt și altul pe termen mai lung. Modificarea în uh, scopul ESM este probabil uh, mai degrabă um, asociată cu termenul lung, pentru că necesită și schimbări uh, de modificări în tratat. Însă e mult prea devreme ca să spun ceva uh, precis în acest sens. Avem nevoie de analize suplimentare. Însă, e important aici că nu avem o abordare uh, bine definită. Nu avem o abordare pe bucăți, ci trebuie să hotărâm împreună o cale pe care să o urmăm și care să ne ducă către o convergență bazată tot mai mult pe consolidarea și pe construirea de instituții și nu doar pe norme, așa cum e cazul astăzi. Este așadar foarte important să um, avem uh, o abordare generală și nu una separată pentru fiecare element în parte. În ceea ce privește politica monetară, după cum știți, săptămâna viitoare avem o reuniune a Consiliului uh, de Guvernanță și pe atunci vor, vor apărea noile proiecții în ceea ce privește personalul. Din câte am văzut până acum, după cum am spus inițial, deși perspectivele de creștere se îmbunătățesc și vor face așa în continuare, și totodată recuperarea este solidă pentru că se bazează tot mai mult pe consum și nu pe exporturi și e extinsă, acoperi mai multe țări și mai multe sectoare, Un lucru la care ne referim întotdeauna în ceea ce privește extinderea uh, recuperării este un indice de dispersie a creșterii de valoare adăugată în mai multe țări. Cu cât mai mic uh, este dispersia acestui index, cu atât recuperarea este mai extinsă. Și vedem astăzi că valoarea acestui index este la aceea, același nivel pe care l-a avut în 1997, deci cu mult, mult timp înainte de criză. Asta înseamnă, în principiu, că multe problemele care, probleme care au apărut în criză, cum ar fi fragmentarea financiară, uh, transmiterea politicii monetare și creșterea uh, inegală în zonele europene, sunt acum depășite, au rămas în urmă. Totodată, dacă ne îndreptăm atenția asupra inflației, vedem că inflația este încă foarte redusă, deși inflația principală a crescut la 1%, mai ales datorită creșterii prețurilor energiei. Și odată ce aceste prețuri uh, scad, ne așteptăm și ca inflația principală să scadă. Însă, uh, celălalt tip de inflație a scăzut, a rămas uh, limitat. Și asta pentru că uh, creșterea salariilor este încă foarte limitată. Deși începem să vedem că acestea cresc ușor în anumite zone, este prea devreme ca să ne gândim că politica monetară trebuie modificată. Cu alte cuvinte, proiecțiile pe care le-am avut până acum s-au bazat pe menținerea uh, sprijinului politicii monetare care există în prezent. Mulțumesc, Natias Marias. Domnule Draghi, când și în ce condiții va hotărâ Banca Centrală Europeană să uh, readucă Grecia în um, stadiul de a integra uh, programul PSPP. În 2015-2016, Grecia a depășit uh, cu 42,5 miliarde euro nivelul mediu deci, când uh, vom putea folosi obligații, obligațiunile uh, gre, din Grecia pentru a putea crea noi locuri de muncă și a dezvolta economia acestei țări. De asemenea, domnule președinte, vă exprim următoarea propunere în ceea ce privește politica monetară în uh, zona euro. Sistemul european băncii centrale ar putea să fie oare mai flexibil, mai descentralizat, astfel încât banca, na, băncile naționale ale fiecarei, fiecarei țări membre a zonei euro să aibă o politică monetară adaptată la economia propriei sale țări, având la instru- în, de mână instrumente nemonetare, cum ar fi și în funcție de bilanțul actual al sistemului actual. Adică, Banca Greciei, folosind QE, ar putea avea o politică monetară adaptată la nevoile economiei grecești, creând astfel bani Uh, în valoare de 70 de miliarde de euro, adică 2% deținute de Banca Greciei în capitalul BC, la acest nivel așadar, și să nu uităm că aveți 300 de miliarde de euro în BC la ora actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! O să vă răspund la prima întrebare mai întâi. E nevoie de o concluzie pozitivă a negociatorilor. Suntem de acord așadar cu contractul la care s-a ajuns și știm că, o definire, că nu s-a reușit o definire clară a nivelurilor datoriei cu ocazia ultimului Eurogrup. Apoi e nevoie de evaluarea durabilității celorlalte instituții și există și nevoia analizării um, durabilității datoriei la nivelul toate, tuturor instituțiilor și în tot felul de scenarii. De asemenea, uh, sunt de luat în uh, vedere și um, managementul riscului, după cum am mai spus de mai multe ori. Deci, haideți mai întâi să ajungem la un acord total să găsim apoi măsuri care se referă la datorie, care să o facă um, durabilă în timp și după aceea. A doua propunere, a doua întrebare. Dacă am avea 19 uh, bănci centrale cu 19 uh, politici diferite, atunci am avea 19 monede. Aceasta este ideea unei singure monede, să ai o singură politică monetară și uh, toate obiectivele sunt definite ca obiective pentru toată zona euro, nu obiective pentru țări luate separat. Și atunci când vorbim, de pildă, despre inflație pentru zona euro per total, nu ne referim la o inflație într-o țară comparativ cu altă țară. Mulțumesc. O secundă. Propunerea mea era precisă. V-am întrebat uh, ceva legat de Banca Greciei. Banca Greciei, în cadrul QE, a depășit cu 40, a cheltuit 42,5 miliarde euro și vă întreb așa, în ce condiții poate Banca Greciei să cumpere obligațiuni de la societățile grecești și obligațiuni de la băncile grecești în cadrul acestei uh, atenuări cantitative? Dacă și când QS se va extinde și la Grecia, cu siguranță va exista eligibilitatea anumitor companii uh, grecești cu condiția să respecte criteriile de eligibilitate stabilite pentru companiile ce fac parte din acest program. Mulțumesc. Ramon Tremosa. Ramon Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte Gualtieri. Domnule președinte Draghi, bine ați revenit la Parlamentul European. Din iunie 2016, uh, Banca Centrală Europeană a cumpărit, cumpărat peste 75 de miliarde de uh, valoare uh, euro, obligațiuni. Am avut întotdeauna îndoiel cu privire la acest program. Mi-e teamă că distorsionăm concurența uh, în cadrul companiilor din zona euro. Mai mult, lipsa de transparență înrăutătește și mai mult lucrurile. Cel puțin în Germania există bunele practici ale Bundesbankului care publică numele companiilor, dar nu se întâmplă așa în uh, sudul zonei euro, în anumite țări de acolo. Și atunci e foarte dificil să știi uh, din, de la ce, com- ce companii cumpără și nici volumele nu sunt cunoscute. De aceea, uh, la oaltă cu mai mulți eurodeputați din această comisie, am solicitat clarificări cu privire la acest program printr-o întrebare scrisă pe care v-am trimis-o acum două săptămâni. Această lipsă de transparență dăunează băncii centrale europene și este păcat pentru că BCE a făcut eforturi pentru o mai bună transparență, de exemplu publicarea proceselor verbale sau a uh, Um, țintelor um, pentru echilibru a arătat că cu cât există mai multă transparență, cu atât mai puternică devine BC în fața publicului. Și atunci vă adesez următoarea întrebare. Se vor uh, stabili um, recomandări pentru creșterea transparenței în cadrul Consiliului? Mulțumesc! Mulțumesc. Veți primi un răspuns scris, evident, la întrebarea dumneavoastră. Dar o să vă spun în acest moment doar câteva lucruri. Avem șase bănci centrale naționale care fac parte din acest program și ele publică, de fapt, o listă a, a um, companiilor CSBP a, um, iar cine este interesat poate obține informații necesare uitându-se la datele um, publicate de BCE pe site-ul său. Se poate face o căutare în bazele de date online pentru fiecare dintre aceste instituții și, printre alte informații, căutările vor uh, da și uh, emitentul obligațiunilor și țara de reședință. Fiecare achiziție a Băncii Centrale Europene se face cu libertatea de a publica informații suplimentare sau nu. Deci nu ține atât de mâinile noastre cât de um, mâinile băncile central, băncilor centrale naționale. Însă suntem, suntem de părere că uh, informațiile obligatorii furnizate de acestea sunt suficiente și nu vedem de ce ar trebui să centralizăm uh, publicarea acestor date, care acum este cu totul la latitudinea statelor um, membre. O să primiți răspunsuri suplimentare în, um, în răspunsul nostru scris. Da, știu că am două minute pentru intervenția ulterioară, spune vorbitorul. Stimată domnule președinte, dacă nu există transparență suficientă, mi-e teamă că politica monetară poate fi folosită greșit de anumite uh, bănci uh, centrale pentru așa numitul cronic capitalism. De, de exemplu, Expansion, uh, un uh, ziar important din Spania, a spus că există uh, zvonuri că doar trei companii mari din Spania au primit uh, peste 50% din toate achizițiile din, făcute în Spania în acest sens. Uh, Cred așadar că aceste informații trebuie să fie concentrate la nivelul BCE, de la cel al băncilor centrale, pentru că dacă nu facem lucrurile ca de obicei și e foarte dificil să ne justificăm în fața electoratului, care este disciplina de piață în acest sens? Hrănim companii care nu sunt fiabile, poate, pe piață. Vă asigur că aceste companii se aleg pe baza criteriilor de eligibilitate la risc și nu există nicio intenție să favorizăm o societate sau alta. Există anumite recomandări și, evident, volume decise de băncile care fac achizițiile împreună cu BCE nu vom dezvălui volumele sau recomandările, pentru că nu am face decât să cultivăm uh, activități ale participanților la piață care să împiedice atingerea obiectivelor. Când se va încheia acest program? Revine întrebarea din sală. Uh, nu s-a prevăzut încă, e parte dintr-un program continuu e partea din uh, politica noastră de monitorizare, deci uh, Consiliul este cel care ia decizia. Uh. Mulțumesc. Miguel Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, problema salvării băncilor uh, preocupă în continuare instanțele din țara mea. Știți uh, că auditorii uh, au primit uh, sancțiuni uh, pentru că uh, nu și-au îndeplinit uh, sarcinile, au comis greșeli în rapoartele pe care le-au întocmit atunci când se încerca salvarea unor bănci. Iar uh, judecătorii au hotărât ca doi parteneri de la Deloitte uh, să ajungă până la urmă uh, să fie acuzați. Uh, pentru că au fost acordate contracte, dar în același timp pentru contractele acordate s-au încasat și s-a încasat și șpagă. Deci Asemenea, situații au dus până la urmă la problemele legate de falimentul bancar în Europa. Independent de asta, constatăm că cele patru bănci mari continuă să joace un rol important, inclusiv um, în legătură cu rezultatul testelor de stres, care nu sunt foarte concludente. Am constatat acest lucru în cazul Banco Popular. Deci, uh, în felul acesta se slăbește uh, forța instituțiilor uh, financiare. Ce putem face pentru a mai sparge din oligopoluri? Pentru că nu trebuie să devenim, până la urmă, dependenți de aceste poluri. Thank you. Uh... Mulțumesc. Uh, comentarii legate de anumite instituții specifice, dați-mi voi să spun că Vă voi acorda un răspuns uh, în scris. În clipa de față, pentru mine lucrurile nu sunt foarte limpezi. Nu știu cine uh, selectează auditorii. Nu știu dacă este vorba despre Banca Centrală Europeană și partea de supervizare, SSB sau Comisia sau Direcția Generală Com. Trebuie să lămurim aceste lucruri și vă voi informa în scris. Propunerea de a avea auditori independenți publici este în clipa de față evocată, ne gândim la această formulă, dar în clipa de față nu se conturează o concluzie din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, Filip Lamberți! Bună ziua, domnule președinte. Două întrebări. Voi încerca să fiu foarte succint. În ce privește zona euro, situația din Franța eh, oferă noi posibilități? Ehm, putem eh, să clasificăm ideea de buget al zonei euro, ehm, încercând să avem eh, trei coșuri, eh, must have, nice to have sau not have, să fie obligatorii, să fie voluntar sau să nu existe deloc. În ce privește reforma pieței muncii, ne dorim o flexibilizare a acestei piețe în uh, felul reformelor care au fost întreprinse în Germania. Dar ceea ce putem constata este că atunci când o întreprindere uh, recurge la uh, soluții de criză recurge și la contracte pe perioadă limitată de muncă sau pe termen scurt uh, sau la forță de muncă uh, ilegală. Trebuie să ne gândim uh, comparativ uh, Suedia, Germania, Belgia, Italia, care este dinamica pieței muncii uh, nu putem să ne imaginăm o rată de creștere care să uh, ne garanteze că până la urmă toată forța de muncă disponibilă pe piață va uh, fi ocupată, va găsi un loc de muncă. Deci uh, aș vrea să știu cum gândiți dumneavoastră despre această problemă. În legătură cu prima dumneavoastră observație, Sigur că uh, trebuie să medităm la acest subiect, la viitor și este momentul să încercăm să creionăm viitorul într-o manieră care să fie mai bine conturată, mai clară și uh, cu o viziune pe termen mai lung decât până acum. Trebuie să ne gândim dacă există un cadru de convergență care se bazează pe uh, regulile actuale și dacă nu este nevoie de o îmbunătățire, pentru că experiența ultimilor ani ne demonstrează că Uniunea Economică și Monetară a făcut față crizei, dar dar a trecut prin situații foarte critice. De aceea, este firesc să ne gândim la o construcție care uh, să uh, nu mai fie supusă uh, unor riscuri atât de mari ca cele pe care le-am întâlnit în trecut. Uniunea economică și monetară rămâne o construcție fragilă și trebuie să fie consolidată. Și noi știm că o parte a acestei fragilități este că nu a fost finalizată, deci trebuie să uh, facem uh, pași înainte în multe domenii și uh, într-o perioadă relativ scurtă. Sigur că E foarte important să începem să uh, ne gândim la aceste aspecte fără teamă uh, de uh, a exista la un moment dat nevoia de a schimba tratatele dacă se va dovedi a fi necesar. Pentru că până la urmă trebuie să facem un mare pas înainte. Am spus în repetate rânduri că uh, uh, am completat Uniunea Europeană prin capacitatea fiscală, uh, oferind Uniunii o mai mare soliditate și rezistență la șocuri. Pentru că dacă Uh, ne uităm la orice tip de uniune, cum este și bugetul federal, uh, trebuie să vedem cum reușim să obținem această uniune ca să fie cât mai solidă. Pentru că trebuie să existe încredere între state și trebuie să existe convergență. Convergență deci o uniune prea eterogenă va fi o uniune foarte fragilă. Deci trebuie să uh, evoluăm în direcția unei mai mari convergențe și asta înseamnă să finalizăm ceea ce s-a planificat până acum dar convergența politicilor este de asemenea foarte importantă. Este nevoie de reforme structurale serioase, de politici fiscale care să completeze până la urmă această structură și iar acum, în ce privește uh, reforma în uh, domeniul pieței muncii, cred că este adevărat că o creștere a locurilor de muncă, chiar dacă este foarte semnificativă. Să ne gândim că în ultimii 3 sau 4 ani s-au creat 5 milioane de locuri de muncă, dar multe dintre ele au fost create înainte de criza financiară. În același timp, este adevărat că o parte din aceste locuri de muncă nu sunt locuri de muncă de uh, înaltă calitate. Ce putem face din acest punct de vedere? Dați-mi voie să spun că majoritatea statelor membre uh, au uh, operat reforme pe piața muncii pentru a o flexibiliza. Dar acum este nevoie de un alt set de reforme pentru a crea o situație în care noi angajați vor avea de asemenea uh, uh, competențele pentru a putea să fie uh, lucrător pe termen lung. Și din acest punct de vedere trebuie să reformăm și sistemul educativ, este un alt aspect. Deci, oricât s-a insistat în trecut ca piața muncii să devină mai flexibilă, este nevoie de aceeași insistență pentru upgradare a sistemului educativ, pentru a uh, crea, a nu dispune doar de locuri de muncă pe termen lung, dar să existe și capacitatea forței de muncă de a uh, funcționa pe termen lung uh, în condiții de competență profesională. Mulțumesc! Nu, uh, trebuie să uh, vă amintesc că noi în această comisie și în Parlament am adoptat un raport uh, care să permită o mai mare convergență și care să permită un răspuns mai puternic la posibile șocuri. Îi dau cuvântul acum lui Gerov Anemans. Mulțumesc voi încerca să insist și eu asupra unui aspect. Știu că dumneavoastră întotdeauna aveți același răspuns la această întrebare, dar eu o mai pun o dată. Uh, când se va stopa cu această soluție cuantitativ easing de relaxare cantitativă? Pentru că Um, de fapt, um, se spune că um, operați prin această metodă pentru crearea stabilității financiare, dar uh, alte voci spun că, de fapt, este un sprijin gratuit acordat sud-estului Europei. Încă din 2015 foarte multe miliarde au intrat în, uh, din Germania în bilanțul uh, dumneavoastră și asta creează probleme. Dumneavoastră, uh, vorbiți despre 33% îndatorare a unui stat din Uniunea Europeană ca prag admis. Dar ne întrebăm uh, cum veți acționa dacă um, până la urmă un stat uh, va ajunge să fie falimentar, nu va respecta acești 33% și aș vrea să știu care va fi primul client uh, care va atinge acești 33% în datorare de stat pentru că abia atunci vom avea argumente să vorbim despre acest program. Mulțumesc foarte mult. Suntem conștienți că situația unei rate a dobânzilor foarte scăzută constituie o provocare pentru fondurile de pensii, pentru companiile de asigurare, pentru economiile cetățenilor. Sigur că există diverse modalități de a încerca să uh, îmbunătățim această situație. Dar uh, până la urmă, să știți că acțiunile care trebuie să fie întreprinse chiar sunt întreprinse de către BCE. Am spus uh, repetate rânduri, situația actuală impune această rată foarte scăzută a dobânzilor. Și dați-mi voie să adaug că în ce privește rațiunile care sunt adesea invocate de uh, diversele uh, voci, noi uh, trebuie să ne respectăm mandatul care prevede că trebuie să asigurăm o stabilitate a prețurilor și o a inflației sub 2%. De aceea am uh, introdus uh, programele pe care le cunoașteți și emiterea de obligațiuni uh, și de asemenea, suntem conștienți de efectele colaterale pe care aceste programe le pot avea. Noi, uh, noi ne străduim totuși să nu existe o liberalizare totală a finanțărilor. Noi uh, considerăm că acest program uh, continuă într-o uh, manieră destul de lină. Sigur că nu dorim să depășim anumite praguri. Iar în ce privește întrebarea dumneavoastră care va fi țara care nu va respecta aceste limite, E greu să dau un răspuns. Mulțumesc, Beatrice von Storch. Mulțumesc, stimate domnule Draghi, la începutul acestui an ați răspuns la întrebarea colegilor mei Vali și Zani în ce privește cerințele din sistemul TAG2. Și spuneați că dacă o țară ar trebui să părăsească sistemul euro, Banca Centrală Europeană Um, ar trebui să stabilească în prealabil anumite condiții. Deci era vorbesc un scenariu ipotetic al ieșirii din zona euro la care v-ați referit. Ieșirea din zona euro este sigur scenariul cel mai uh, sever, cel mai grav. Și cred că uh, ar trebui să ne referim la scenarii care nu sunt atât de uh, grave ca ieșire. Dar uh, dumneavoastră, la finele lunii trecute, ați răspuns în Parlamentul din țările de jos la întrebarea ce se întâmplă dacă uh, un stat membru din zona euro este obligat să-și restructureze datoriile. Și răspunsul dumneavoastră a fost că nu dorim să facem speculații în legătură cu probabilitatea uh, unui eveniment care este mm, improbabil și v-ați arătat supărat de ce îmi puneți o asemenea întrebare, dar um, știți că uh, uh, la începutul ianuarie a stat un răspuns unui coleg în care ați vorbit despre un scenariu ipotetic Uh, care era cel mai grav, ieșirea din zona euro. Eu vă întreb acum ce se va întâmpla dacă un stat membru al zonei euro ajunge la insolvență și este obligat să-și restructureze datoriile, mai ales în ce privește multele miliarde de uh, împrumuturi de stat. Și cum puteți crea garanția ca BCE-ul să nu facă același lucru ca în anul 2010 când Grecia a fost uh, în fața falimentului uh, și uh, Banca Centrală a cumpărat titluri de stat din Grecia pentru a împiedica acest faliment. Dați-mi voie să vă răspund pe scurt. Eu vă spun, tratatul prevede că zona euro este irreversibilă. Deci, Uh, să nu facem aici legătura cu uh, situația legată de uh, datorii. Ce se va întâmpla dacă un stat suveran își restructurează datoria? Răspunsul meu este priviți la Grecia. În al treilea rând, Spuneți că ne asumăm riscuri pentru întreaga zonă euro în legătură cu obligațiunile pe care BCE-ul le-a cumpărat din diverse state? Dar, bine, nu există o partajare a riscurilor decât la un nivel limitat. Deci, ă, din acest punct de vedere, ă, povara pe umerii băncii centrale europene este ă, mică. Mulțumesc, Marcus Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi uh, uh, voie să intervin și eu în martie. A existat uh, o perioadă de vârf, un uh, surplus de 1,2 miliarde de euro în patru state și alte state membre, mai ales din sud-estul Europei, în același timp au registrat deficite. Uh, care este concluzia pe care o trageți dumneavoastră din această evoluție? Vi se pare că este o evoluție durabilă? Pentru că poate lucrurile sunt legate și de uh, măsurile de quantitativ easing, de relaxare uh, cantitativă, dar până acum, din acest punct de vedere, Franța nu a fost o țintă, deși ar fi trebuit să fie uh, Oare nu putem să ne întoarcem la sistemul care a funcționat uh, bine înainte de criză? Thank you. Mulțumesc. Dați-mi voie să uh, ne uh, referim că în clipa de față există acest dezechilibru, dar este foarte diferit față de ceea ce am constatat în 2012-2013 anii care au fost mai profund afectați de către criză. Aici, de fapt, este vorba despre un management descentralizat, de o implementare descentralizată a politicilor noastre și efectul este produs și de programul nostru de achiziționare de active. Dați-mi voie să spun că aproximativ 80% din uh, Uh, partenerii băncilor centrale care vând obligațiuni sunt în afara granițelor uh, uh, statului în care Banca Centrală Europeană își are sediul. Deci, Banca Centrală dintr-o anumită țară cumpără obligațiunile de la acești parteneri, dar după aceea partenerii folosesc cash pentru a depozita uh, uh, banii în uh, relație cu alte mari centre financiare, cum este Bundesbank. Deci, din acest punct de vedere, eh, există garanții din barca, partea băncii centrale care a vândut obligațiunile și, pe de altă parte, prin activele de la eh, Bundesbank, Banca Federală a Germaniei. Concluzia este că e vorba despre o modalitate descentralizată de implementare a politicilor noastre monetare. După aceea, politica noastră monetară Uh, produce o rebalansare a portofoliului. Cel puțin așa uh, numim noi fenomenul. Deci uh, pot fi cumpărate alte obligațiuni care sunt localizate în zona euro sau în afara zonei euro. Noi trebuie să urmărim aceste evoluții pentru a înțelege că o creștere uh, a garanțiilor este legată până la urmă de activele din diversele state membre. De ce este această diferență? Noi, în 2012 și 2013, am avut fenomene care se datorau faptului că băncile din zona euro, dar mai ales de la periferie, au constatat că finanțările um, pieței au scăzut și a fost uh, nevoie de o intervenție ale băncilor centrale din uh, jurisdicția lor. Și asta a dus până la urmă la o scădere a activelor. Până la urmă, băncile centrale priveau spre activele băncii centrale europene. În clipa de față, lucrurile funcționează altfel, pentru că noi vindem active băncilor comerciale, fondurilor de pensii, asiguratorilor deci, uh, această uh, uh, redresare a portofoliului se datorează de asemenea măsurilor de descentralizare. Și vedeți că ar exista semne de stres pe piață? În clipa de față, nu. Dacă ne gândim la condițiile de finanțare, sunt foarte favorabile atât pentru băncile comerciale cât și pentru companiile non-financiare și pentru economia reală unde putem constata că există condiții de stres. Ele au fost în 2012-2013 cu uh, dobânzi foarte ridicate atunci când se acordau credite. Deci, um, comparând lucrurile, um, constatăm o îmbunătățire. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, e o plăcere să vă avem în mijlocul nostru. Două întrebări mai, mai întâi. Uh, perspectiva, uh, nu de termen imediat, dar uh, totuși care este perspectiva renunțării la politica actuală de dobânzi, care deocamdată Uh, controlează foarte mult evoluția prețurilor, dar ce ar putea să însemne și unde ar putea să se situeze o revenire a, la, a ratei de dobândă? Și atunci vă întreb, care din aspectele pe care le discutăm astăzi privind aprofundarea Uniunii Monetare și Economice ar putea să imunizeze uh, Uh, Uniunea noastră economică și monetară vis-a-vis -vis de uh, uh, influențe externe și evenimente neprevăzute. Un răspuns solid la o astfel de întrebare ar putea determina un consens politic pentru susținerea Uniunii Economice și Monetare mult mai ușor. Și a doua întrebare vizează un dosar pe care îl uh, am în lucru privind uh, standardele de contabilitate. Evident că BCE are un mandat de reglementare a sectorului bancar, care înseamnă că uh, se poate extinde și asupra regimului băncilor care au sucursale în țări terțe ar putea exista și un uh, sistem de jurisdicție extrateritorială, cum îl aplică uh, Statele Unite, și mai este și posibilitatea variante repatrierii. Deci, vreau să întreb, uh, care credeți că ar trebui să fie abordarea abordarea băncii de centrale europene în privința acestor uh, uh, sucursale și uh, jurisdicții extrateritoriale? Mulțumesc pentru întrebare. Nu ne-ar plăcea să creștem din nou rata dobânzilor și, de fapt, vedem, avem deja indicații că acest lucru se poate întâmpla curând. Mai întâi pentru că creșterea reală este deja sesizabilă și, pe de altă parte, creșterea economică susține o creștere a ratei dobânzilor în, în, în condiții de deflație. De fapt, piața constată că deflația este, nu mai este un risc major pentru piețele financiare. Uh, în ultimele 10-12 luni uh, ratele de dobânzi au crescut, uh, dar foarte puțin. Dacă există acum instabilitate din cauza acestei politici de, vis-a-vis -vis de rata de dobândă, n-aș putea să vă confirm. Se poate exclude faptul că creșterea ratei dobânzilor ar, ar avea ca și consecință evenimente nedorite? Nu, nici asta nu putem exclude. Însă este foarte clar că în măsura în care rata de inflație, eh, rata dobânzii se eh, va materializa și se va transforma în obiective de convergență realizate, statele membre, evident că se vor confrunta cu o factură uh, a dobânzilor mai mare și de aceea trebuie să existe politici fiscale, dar și politici speciale uh, pentru stimularea creșterii care să răspundă uh, la, la acest fenomen. ar trebui să ne gândim la un cadru instituțional care ar exclude uh, orice instabilitate doar pentru că unele state sunt uh, în urmă față de altele în procesul de convergență? E bine, dacă ne gândim la experiența din trecut, uh, avem și experiența tratatului de la Maastricht, trebuie să recunoaștem că statele membre trebuie să-și facă temele, trebuie să uh, elaboreze politici fiscale și economice viabile și uh, trebuie uh, ca prin introducerea unei, de, unei scheme de garantare a depozitelor să se creeze un echilibru între piață și uh, bănci. Dacă acum trebuie noi instituții pentru ca sistemul instituțional să reziste mai bine la evenimente ce ar putea destabiliza sistemic uh, domeniul? Uh, aici cred că ne aflăm într-un proces continuu de consolidare pe care pur și simplu trebuie să-l uh, parcurgem și pe care trebuie să-l avem în vedere și pentru viitor. În ce privește cel de-al doilea, cea de-a doua întrebare, v-ați referit la comunicarea Comisiei privind CCP-urile care a fost publicată pe 4 mai. Acolo există un regim de supraveghere aplicabil CCP-urilor, inclusiv un regim de supraveghere aprofundată la nivel UE care vizează cerințele de localizare a CCP-urilor. Acum, statele membru din care veniți sau din care provine oricine, trebuie să fie acela care decide până la urmă ce prevederi, ce dispoziții va emite în reglementarea acestei situații. Important este că, indiferent de cadrul legislativ european și indiferent de termenii în care va, se va contura relația UE Regatul Unit, vrem totuși să păstrăm cel puțin nivelul actual de implicare pe care îl avem în prezent. Deci avem în legislația, instrumentarul legislativ european, <clears throat> uneltele pentru a face față <clears throat> unor evenimente disruptive de tipul uh, compensațiilor offshore. Recunoaștem rolul pe care banca emitentă îl va juca în acest nou context. Mulțumesc frumos, Gabriel Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule președinte Draghi, că sunteți în mijlocul nostru. Eu vreau să vorbesc despre viitor și anume aș aborda două <clears throat> teme. Există în plan politic unele incertitudini. Mai întâi, m-aș referi la declarațiile <clears throat> cancelarului Merkel, care a spus că au trecut vremurile în care ne putem baza pe alții. Și domnul președinte Macron a spus că euro încă nu este un proiect uh, complet. Deci avem nevoie de propuneri, de propuneri noi pentru viitor, pe care, care să fie acceptabile pentru uh, toți. Trebuie să existe uh, un buget al Uniunii, trebuie să existe un ministru de finanțe al Uniunii și trebuie să existe o finanțare a băncilor Uniunii. Vreau să știu dacă există o agendă politică care ar putea să funcționeze cu aceste uh, funcții. Și uh, Știm că uh, Comisia Europeană deja a lansat o consultare publică privind viitorul organismelor de supraveghere pentru a, vede, a se vedea dacă organismele de supraveghere actuale sunt uh, suficiente dacă și-au desfășurat activitatea așa cum s-a cerut. Vreau să știu care este viziunea de viitor pe care o aveți pe acest domeniu. Și apoi uh, mai revin cu o întrebare cu care v-am deranjat și eu de multe ori și alți colegi de-ai mei. Vreau să știu care și când va fi și cum se va întâmpla o revenire a ratei dobânzilor. Știm că activitatea economică s-a relansat, că s-au creat noi locuri de muncă, că există încredere în piețe, că este nevoie de reforme structurale, că inovarea tehnologică trebuie și a avută în vedere, dar sunt unele voci care spun că rata uh, dobânzilor este prea scăzută, o spune Cancelarea Federală Germană, o spun și colegii din China. Vreau să știu dacă în această privință veți reacționa în vreun fel. Și dacă nu veți putea răspunde la această întrebare, totuși trebuie să ne așteptăm sau nu la o creștere a dobânzilor, ratei de dobândă în următoarele luni. Eh, o ultimă întrebare legată de politica economică vis-a-vis -vis de Statele Unite. Prezența eh, președintelui Trump a generat multă neliniște săptămâna trecută. Vreau să, spun, vreau să întreb dacă aveți o părere vis-a-vis -vis de această vizită și de ce a generat eh, aceasta. Mulțumesc. First respond your... Voi răspunde mai întâi la prima dumneavoastră întrebare. Evident, salutăm procesul de consultare pe care Comisia a lansat pe tema organismelor de supraveghere. Uh, în 2011, crearea acestor uh, organisme de supraveghere a fost o piatră uh, de temelie a realizării Uniunii Economice și Monetare este, a fost primul pas în direcția unui sistem unic în Uh, regiunea euro și în Uniunea Europeană. Am colaborat uh, în tot acest timp cu uh, Comisia Europeană și cu organismele de supraveghere naționale. Acum, după șase ani, a sosit momentul ca activitatea acestor organisme de supraveghere să fie reevaluată. Tocmai de aceea a apărut și acest document de consultare. Acum însă este dificil de întrevăzut care va fi viitorul acestor organisme de supraveghere europene, cum se vor reorganiza acestea, dacă uh, își vor păstra competențele și atribuțiile. Uh, deocamdată, uh, pe această temă, vrem doar să avem o colaborare foarte strânsă, asigurându-ne că sistemul nostru de supraveghere va deveni mai puternic în lumina experienței acumulate în ultimii ani. Să să nu uităm că există multe opțiuni discreționare în multe state membre care, care deocamdată fac acest sistem, chiar dacă este un sistem comun, să nu fie un sistem uh, pe deplin armonizat. A doua întrebare, e bine, într-adevăr, mi-e foarte greu să vă răspund la ea. Nu pot decât să vă spun că, în prezent, politica noastră monetară este uh, să lăsăm lucrurile așa cum sunt uh, până când vom observa o revenire a ratei inflației. Și um, în momentul în care în zona uh, euro și întreaga zona euro ajungem la o, rație, uh, o rata inflației de undeva în jur de 2%, fără să, mă, să, să zic acum o valoare arbitrară, um, atunci vom putea să mișcăm ceva și la rata dobânzilor. Uh, dar trebuie să fie o, o, o creștere, o inflație uh, care să fie reală, nu doar generată într-o parte sau în alta de creșteri, să zicem, la consumul de, uh, la prețul uh, energiei. Deci trebuie să fim convinși că uh, atunci când um, atunci când vom modifica uh, politica monetară, uh, nu vom influența prin această revenire a ratei dobânzilor uh, piața din zona euro. Și la, vis-a-vis -vis de ultima noastră întrebare, să știți că suntem cu toți îngrijorați. Întreaga construcție a Uniunii Europene, piața unică, se bazează pe împărtășirea beneficiilor unui liber schimb, a comerțului liber. Ce s-a întâmplat în ultimii ani e că uh, liberul schimb și globalizarea în uh, schimbul liber um, a adus mari beneficii unora dintre cei care au participat, dar nu au lăsat în afara uh, beneficiilor pe mulți alții. Și trebuie să facem acum să, să beneficieze uh, toți aceia care participă la proces. Noile poziții neoprotecționiste care au uh, fost adoptate în Statele Unite, acum uh, sunt un motiv foarte important de îngrijorare pentru noi. Mulțumesc, domnul Pereira. <coughs> Um, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Draghi. First one regards monetary. Am două întrebări. Prima se referă la politica monetară. După cum spuneați astăzi, uh, presiunile domestice, mai ales uh, din perspectiva salariilor, sunt insuficiente pentru a susține o conversie durabilă a inflației către obiectivul pe termen mediu. De asemenea, semnele pozitive nu trebuie să ne uh, facă să uităm de nevoia unei creșteri uh, economice constante și continue. Așadar, în primul rând, sunt de acord că avem nevoie de o politică monetară semnificativă și în continuare. Concluzionez astfel că temperarea politicii monetare, așa zise, rămâne departe de gândul nostru în perioada următoare. În al doilea rând, situația Portugaliei. După cum știți, Comisia Europeană a propus de curând ca Portugalia să fie scoasă din procedura de deficit uh, ex- excesiv, dată fiind reducerea deficitului și evoluțiile pozitive, evoluțiile economice pozitive, uh, scăderea șomajului, creșterea uh, dezvoltării și așa mai departe. În acest context, guvernul portughez a solicitat plata în avans a unei părți semnificative către, din uh, împrumutul femeii pe care l-a primit uh, Portugalia. Și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord că o asemenea plată semnificativă ar avea și efectul indirect de a afecta dificultățile în ceea ce privește limitele uh, programului de achiziții al BCE, ținând seama de faptul că Aceste limite uh, duc acum la un uh, declin a uh, achizițiilor BCE. Credeți, credeți că astfel s-a creat un spațiu suplimentar de manevră, astfel încât uh, să fie disponibile mai multe obligațiuni pentru programul de achiziții al BCE? Mulțumesc. La prima întrebare, răspunsul este asemănător cu cel dat anterior vis-a-vis -vis de creșterea dobânzilor în viitorul uh, apropiat. Evoluția inflației ne spune că politica monetară extraordinară trebuie să rămână în vigoare până când apar uh, evoluții la nivelul inflației care să ne arate că procesul este unul durabil, se adresează obiectivelor noastre și este, uh, se poate susține, este autonom. Oricum, săptămâna viitoare va avea loc un nou Consiliu de Politică Monetară și atunci vor exista noi informații în acest sens. Vis-a-vis de cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, într-adevăr, Portugalia a realizat progrese semnificative din toate punctele de vedere. Și acesta este primul lucru pe care trebuie să-l menționăm. Al doilea este însă că există încă unele vulnerabilități semnificative, mai ales în sectorul bancar – unde există un nivel semnificativ al MPS, în special, așa ca și în alte țări de la periferie. Și aceste probleme trebuie abordate. În primul rând, pentru stabilitatea sistemului bancar, dar și pentru a exploata, exploata total capacitatea băncilor portugheze de a susține și a finanța economia uh, reală. Uh, MPL-urile sunt uh, un impediment în această cale. La al treilea punct ridicat de noastră, răspunsul meu este nu cred. Nu cred că plata în avans a împrumutului uh, femeii este relevantă în ceea ce privește limitele uh, relaxării cantitative. Mulțumesc. Mulțumesc, Bernard Nanghe, acum. Ia, ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumim, domnule președinte Draghi, că stați la dispoziția noastră. Am mai multe întrebări. Mai întâi, uh, o întrebare legată de uh, banii lichizi și apoi o vis-a-vis -vis de uh, un vid în ce privește TVA-ul. Acolo unde există un vid de TVA, există bani lichizi foarte mulți. Uh, Uh, sunt uh, locul în care uh, bancnota de 500 de euro nici nu mai este în mișcare. Iar o altă întrebare vizează euroclearing-ul în contextul Brexitului. Puteți să vă închipuiți o, o, un modus vivendi cu, în colaborarea cu Londra care să se uh, contureze, să zicem, la nivelul EBA? Sau credeți că supravegherea băncilor prin EBA ar trebui integrată mai degrabă în BCE? Și ultima întrebare vizează legislația americană. A durat mult timp până când așa numitul Frank Act a fost uh, implementat uh, uh, pentru că um, încă a fost lansat uh, pe vremea lui Bush, a fost uh, uh, implementat în mandatul, mandatele Obama, dar noul președinte vrea să, vrea să elimine această lege și să o abroge. Care este indicația dumneavoastră? Mulțumesc. Well, on, on, on the first point, whether a în ce privește prima întrebare, dacă, dacă frauda fiscală se asociază cu o circulație a banilor lichizi, eh, este în principiu probabil, dar nu pot să vă spun că aș avea în prezent eh, o indicație precisă. Nu pot, să vă, nu pot să vă răspund exact la întrebare, dar probabil că există o asociere. În ce privește cooperarea internațională, aceasta este eh, fundamentală pentru lupta împotriva fraudei uh, fiscale, indiferent că e prin TVA sau uh, uh, pe alte căi. Deci, indiferent de ce se întâmplă, am convingerea, și poate greșesc, dar uh, am convingerea că în ce privește uh, colaborarea cu, dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, Eh, colaborarea privind lupta împotriva fraude, eh, fraude fiscale va, va exista și pe viitor. Eh, toate statele membre au reiterat această, această poziție, a reconfirmat-o și summitul G7 într-un comunicat de presă la care nu pot decât să fac trimitere aici. A doua întrebare viza uh, eventuala integrarea EBA în BCE. Nu cred că este neapărat necesar. EBA este uh, o autoritate de supraveghere, BCE-ul este o autoritate de reglementare. Evident că legiuitorul este cel care poate să dispună așa ceva, Eh, dar cred că există un raționament foarte bun de coexistență în structuri distincte a acestor entități. Eh, de asemenea, și eh, perimetrul geografic în care acționează aceste două entități, instituții, este diferit. A, și v-ați mai referit la un, încă un lucru. A, da, îmi amintesc. Cred că este încă timpuriu, prea devreme să spunem dacă revizuirea uh, așa numitului Frank Act de către actualul guvern american va afecta uh, standardele de capital și de lichidități ale băncilor. Sau dacă nu cumva uh, se va adresa mai degrabă elementelor de gestionare și reglementare a piețelor financiare, care sunt de fapt aspecte legate de legislația pieței. S-ar putea să se uh, petreacă revizuiri în ambele direcții, dar deocamdată suntem în contact uh, și nu avem încă, nu avem încă indicații clare. Într-adevăr, uh, ar putea exista un impact asupra acestui Uh, acestor uh, cerințe de capital și de lichidități uh, dacă partenerii americani fac o astfel de schimbare. De altfel, ar trebui să avem un acord global pe această temă, nu doar cu americanii. Domnul Luigi Macarele. Președinte, președinte Draghi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, este bine cunoscut faptul că stabilitatea este obiectivul instituției pe care o prezidați și, de asemenea, ocuparea este esențială pentru că altfel uh, inflația rămâne la un nivel scăzut, după cum a spus și dumneavoastră de multe, mai multe ori în ultimele luni. De asemenea, ați reamintit uh, oamenilor, fie la Frankfurt, fie în uh, schimburile regulate cu comisia noastră, că politica monetară nu poate fi singurul mecanism pentru sprijinirea creșterii în zona euro, că există și alte măsuri, cum ar fi politicile fiscale și reformele structurale care sunt necesare. Și atunci vă întreb, credeți că politica monetară ar fi mai eficientă dacă pe lângă cheltuielile publice, mai favorabile creșterii, ar exista și o politică fiscală coordonată la nivel uh, european, de nivel extins, de natură extinsă, așa cum a spus uh, Pierre Moscovici în 2016. Și o a doua întrebare, politica fiscală la nivel european ar putea oare să garanteze mixul de politici corect dacă ar, am avea un buget pentru zona euro bazată pe proprii resurse și atunci, dacă am avea acest buget, ar putea fi posibilă uh, stabilizarea ciclului economic? Mulțumesc! Mulțumesc. Într-adevăr, am spus de mai multe ori că politica monetară ar putea fi mult mai eficientă, combinată cu politici care să țină seama de ciclul economic, cum ar fi politici fiscale adecvate sau, mai important, politici structurale care să crească nivelul creșterii potențiale a rezultatelor. În prezent, în ceea ce privește politicile fiscale actuale, Banca Centrală Europeană consideră că uh, aceste politici sunt neutre și adecvate. Aceasta este evaluarea prezentă a Băncii Centrale Europene. Considerăm că perspectiva fiscală actuală, neutră, este importantă, din, este cea corectă din perspectiva unui mix uh, politic optim, ca să zic așa. Și de asemenea, da, și la a doua întrebare Am vorbit mai devreme despre vulnerabilitatea sau fragilitatea Uniunii Monetare din cauza caracterului său incomplet. O parte din uh, acest caracter incomplet este cauzată de faptul uh, că nu există o capacitate fiscală. Mai sunt multe altele. Dar această capacitate fiscală este un concept inerent tuturor mon- uniunilor monetare și, în principiu, toate jurisdic- tuturor jurisdicțiilor monetare. Cum să ajungem acolo, însă, este o problemă. Care sunt pașii necesari pentru a ajunge acolo? Aceasta este întrebarea și cred că am spus de mai multe ori, nu știu dacă și aici. Trebuie să creăm doi piloni pentru capacitatea fiscală, încredere și convergență. Încrederea se referă la faptul că pentru a avea o capacitate fiscală, uh, puteri fiscale comune, guvernele trebuie să aibă încredere unele în altele. Trebuie să creadă că nu pot exista datornici permanenți și creditori permanenți, că nu va exista o uniune permanentă a transferului, că nu asta se creează, ci mai degrabă o capacitate fiscală care se adresează șocurilor, instabilităților, ciclurilor economice adverse și apoi readuce lucrurile înapoi la starea de dinainte de criză. Dar al doilea lucru și mai important este că țările dintr-o uniune monetară nu pot să fie prea heterogene. Ele trebuie să aibă poziții convergente. Și convergența înseamnă în principiu reforme structurale, iar acestea diferă de la o țară la alta fiecare țară din Uniunea Monetară are nevoie, are o anumită listă, o anumită agenda reformelor structurale. Deci e foarte dificil să creezi o listă bună pentru toată lumea. Însă, cu siguranță, e nevoie de convergență. Convergență spre o creștere mai mare și o, parțial vedem acest lucru, după cum am spus mai devreme. Vedem că creșterea în valoare adăugată e mai puțin dispersată dinainte, decât înainte de criză, cu mult mai puțin dispersată. Mulțumesc! Mulțumesc, Fulvio Martușelu, acum. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc și domnului Draghi. Plăcile în numerar uh, sunt cele mai folosite de uh, crima, uh, de infracționalitate organizată și activitățile teroriste. Și o să vă dau un exemplu. India a adoptat o lege a demonetizării pentru a încerca să distrugă averile create de piața neagră și acest lucru a avut un impact pozitiv asupra economiei indiene. În Italia, din păcate, se folosesc foarte mult plățile în numerar, în ciuda costului major sau, de fapt, ca rezultat a costului major al tranzacțiilor um, cu cardul de credit. Compania preia uh, un procent de 3%. Um, apoi, vă întreb care ar putea fi instrumentele pe care le-am putea uh, pune la punct pentru a încerca să lansăm în Italia o politică a utilizării uh, banilor uh, da, bun, a, a, a unei alte forme de plăți uh, decât în numerar, astfel încât să limităm într-un mod sau altul folosirea um, acestor plăți. Și, în sfârșit, o ultimă întrebare. Italia se îndreaptă către o situație destul de periculoasă, cel puțin asta spun analiștii. Există posibilitatea să se organizeze alegeri anticipate, iar uh, atunci uh, va avea loc închiderea burselor în uh, luna iulie, mai exact. Și poate că alegerile anticipate nu sunt cea mai bună soluție pentru economia noastră. Ce părere aveți? Nu prea am ce să comentez vis-a-vis -vis de a doua întrebare. Există peste tot uh, democrații și alegeri. E dificil să spun ceva cu privire la acest punct. Nu ține de mine să uh, spun uh, cel mai bine care să fie data alegerilor. Cealaltă întrebare legat de reglementarea lichidităților Uh, și legătura dintre acestea și plățile ilegale și activitățile ilegale, mă gândesc că trebuie să ținem seama aici de următoarele fapte. PCD a fost foarte activă uh, în acest domeniu și a întrerupt uh, tipărirea bancnotelor de 500 de euro. Lucru deja început. Dar uh, să nu uităm ceva. Fiecare națiune are uh, o altă preferință în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea uh, numerarului. Și este adevărat totodată că se folosește foarte mult uh, plata în numerar pentru servicii uh, ilegale. Recunoaștem așadar importanța utilizării uh, numerarului. Acest lucru a fost uh, adus în discuție de mai multe țări, dar trebuie să fim activi și pentru a controla această utilizare, astfel încât uh, să nu uh, se favorizeze activitățile infracționale. Ați vorbit despre folosirea cărților de credit și a extraselor acestor cărți din motive fiscale da, e adevărat, autoritățile naționale au însă o marjă de manevră mare pentru a lupta împotriva fraudei fiscale și pentru a o evalua. fie că ea se bazează pe economia uh, plăților în numeraj sau nu. Și, evident, uh, suntem uh, activi în acest sens cu măsuri și la nivel european. Mulțumesc, uh, doamna Nina Gil. Ultimele cifre arată că șomajul în Uniunea Europeană e la nivelul cel mai scăzut din ultimii 8 ani și este uh, evident că asta vine și ca urmare a BCE și a programelor sale de relaxare candidativă. Însă a spus că e, mai mare de, e nevoie de o mai mare productivitate, creșterea productivității și pentru asta avem nevoie de inovare. Inovarea este esențială în mai multe domenii, nu doar în cel financiar. La G7 s-a vorbit uh, despre um, schimbările climatice, date fiind, uh, dat fiind refuzul președintelui Trump de a uh, semna. Uh, dar în ceea ce privește COP21, mă gândesc că acolo s-au transmis semnale strategice clare pentru a crește, a pune mai mult accentul pe finanțele verzi. Recunosc ce ați spus, că este important ca BCE să fie neutră în aceste chestiuni, dar există un angajament clar din partea Europei pentru îmbunătățirea calității mediului nostru înconjurător. Nu este așadar timpul ca cei 60 de miliarde de uh, euro pe care uh, BCE îi uh, investește în relaxare cantitativă lunar să fie folosiți în mod mai îndrăzneț și transparent uh, în vederea ecologizării. Altfel, cum putem încuraja inovarea în uh, finanțele um, așa zise verzi? Uh, vreau să iau, uh, să mă gândesc la ce a spus vis-a-vis -vis de întrebarea colegului meu legată de instrumentele mm, de uh, CCP care cauzează risc sistemic în anumite țări. Ce părere aveți din perspectiva cooperării cu Banci, Banca Angliei și ce aveți de zis vis-a-vis -vis de argumentele care avertizează că se va ajunge la o creștere majoră a capitalurilor bancare. Thank you. Um, on your first question... Mulțumesc. Vis-a-vis -vis de prima întrebare, Când am uh, creat programul de achiziție de active, ținând seama și de uh, finanțele verzi uh, și relevanța lor pentru programul de obligațiuni corporatiste, le-am creat gândindu-ne în primul rând la politica monetară, la managementul riscului și la crearea unui nivel de egalitate. Și ca să răspund și la întrebarea care mi s-a adresat mai devreme, dacă programul uh, de obligațiuni uh, favorizează anumite lucruri sau nu, răspunsul este nu, pentru că unul dintre criterii a fost uh, cel de egalitate la nivelul tuturor actorilor de pe piață. Acestea fiind spuse, Criteriul de criteriile de eligibilitate sunt suficient de îndrăznețe astfel încât uh, să și putem cumpăra și obligațiuni ale societăților uh, verzi. Răspunsul meu este așadar că uh, da, într-adevăr, nu avem un program dedicat exclusiv finanțării uh, companiilor verzi, pentru că vrem să păstrăm un nivel de egalitate. Însă ne adresăm și acestora, iată. Deci, a doua întrebare se referă la situația actuală. De fapt, aici ați tratat două probleme. Una, CCP-urile și cealaltă, băncile și ce ar putea presupune relocarea acestora. Evident, de, uh, decizia uh, Regatului Unit uh, a ridicat îngrijorări cu privire la capacitatea de a controla impactul activităților care sunt în offshore, menținând totodată stabilitatea zonei euro. În acest context, salutăm eforturile Comisiei de asigurare a stabilității financiare și a CCP-urilor. Știm că uh, comunicarea publicată pe 4 mai uh, are mai multe opțiuni, inclusiv creșterea supravegherii la nivel european și sau cerințe de relocare, însă este prea devreme ca să comentez uh, vis-a-vis de uh, cadrul de supraveghere al CCP-urilor ce urmează a fi adoptat. Vreau doar să menționez că cerințele de capital majorat uh, menționate ca pericol sunt mai relevante mai degrabă pentru bănci decât pentru CCP-uri, însă ele pot fi, ar putea fi relevante și pentru CCP-uri, asta e clar. Va trebui să analizăm mai îndeaproape aceste lucruri și totodată să vedem dacă nu există consultări, există de fapt consultări și la nivelul industriei și să vedem ce se întâmplă acolo. Apropo, noi nu facem parte din uh, aceste negocieri. Sigur, suntem gata să ne oferim recomandările, dar nu suntem parte activă la negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gunnar Höckmark. Mulțumesc frumos. Mă uimește întotdeauna cât de dispuși suntem să discutăm schimbări instituționale, atât în instituția aceasta cât și în a dumneavoastră. Asta mai degrabă decât să discutăm decizii politice dificile care să obțină reforme structurale la nivel european și la nivelul statelor membre. Cred că uneori uh, Uh, căutăm, e ca și când îți cauți cheile de la mașină lângă uh, felinar, nu acolo unde le-ai uh, pierdut de fapt. Am discutat de fapt de lipsa de creștere. Și evident, dacă, după cum ați spus mai devreme, există niveluri de creștere foarte diferită în statele membre, atunci și condițiile preliminare pentru politica monetară e fo- sunt foarte diferite. Dar și mai mult, dacă nivelul de creștere potențială și rezultatele potențiale sunt diferite, atunci politica monetară comună se confruntă cu probleme majore, iar paradoxul care este că țările care au cea mai mare nevoie de creștere riscă să aibă probleme vis-a-vis -vis de presiunea asupra inflației și a dobânzilor înaintea celora care, la care creșterea potențială este mai mare. Și întrebarea mea foarte simplă, la care vă va fi foarte greu să răspundeți, este cum să facem față acestei probleme. Și dați-mi voie să merg puțin mai departe și să vă întreb, oare nu ar trebui ca într-un fel sau altul să stabilim obiective asupra statelor, uh, statelor membre vis-a-vis -vis de această creștere potențială? ca să putem măsura cât, ce reforme structurale sunt necesare, fiindcă, de fapt, dacă ai creștere uh, redusă, atunci lipsesc și reforme structurale și de aici probleme pentru toată lumea. Da, sunt de acord cu ce spuneți, spune domnul Draghi. Heterogenitatea uh, în sensul de a avea um, căi de creștere diferente, diferite, dacă nu foarte diferite, acest lucru reprezintă o slăbiciune a Uniunii noastre monetare și răspunsul e unul singur și anume întreprinderea reformelor structurale necesare. Acum, ce poate face un cadru comun pentru a susține acest proces? Într-un sens, avem un asemenea cadru cu uh, CSR și uh, recomandările specifice de țară și semestrul european și așa mai departe. Deci răspunsul este să consolidăm semnificativ acest cadru comun, să creăm ceva ce ați creat și dumneavoastră, ați sugerat și dumneavoastră, de fapt, un sistem de repere unde țările să își partajeze experiențele cu reformele structurale și într-un fel uh, foarte sănător cu politicile uh, monetare acolo să discute toate aceste lucruri într-un, într-o manieră comună. Acesta este răspunsul la momentul de față. Dați-mi voie să revin puțin. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Într-o oarecare măsură um, am sentimentul că de câte ori vorbim despre reformele structurale, de fapt nu facem decât să vorbim politicos unii cu alții pentru că reformele structurale sunt diferite în fiecare țară. Pe de altă parte, știm uh, care sunt reformele structurale necesare, dar subiectul este sensibil din punct de vedere politic. Ă, noi trebuie să respectăm cu strictețe pactul de stabilitate. Poate că nu toată lumea respecte, dar ar trebui să respectăm. Dar suntem foarte vagi în ce privește ă, factorii fundamentali pentru creștere și stabilitate. Da, așa este. Iar pentru a depăși acest handicap, ă, rolul Comisiei ar trebui să fie consolidat pentru că, până la urmă, Comisia are datoria să păzească respectarea tratatelor. Iar Comisia ar putea să devină și principalul actor în a crea toate garanțiile că o țară respectă uh, procesul de uh, criterii stabilite. Și după aceea, sigur că uh, trebuie să se respecte și recomandările specifice fiecarei țări în cadrul semestrului european. Ceea ce trebuie să depășim în clipa de față uh, este ideea că reformele structurale sunt o, chestiune strict națională. Nu, nu mai sunt o chestiune strict națională, pentru că datorită acestei uh, viziuni există etero gene, Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește problemele create de bănci, știm ce se întâmplă în Grecia. Pentru că, domnule președinte, revin la problema uh, legată de Banca Centrală a Greciei, pentru că uh, aici nu a existat până la urmă um, acel uh, demers cantitativ ar fi fost vorba de 42 de 40,2 eh, miliarde de euro care eh, ar fi trebuit să fie investite. Eh, exista proiectul de, de a emite obligațiuni de a elabora un plan de ajustare. Oare Banca Centrală trebuie să cumpere obligațiunile unor instituții financiare din Grecia, pentru că uh, există mari diferențe față de um, obligațiunile um, de stat și obligațiunile unor uh, corporații private. Și după dezbaterea pe care am avut-o, există o eterogenitate și în ce privește um, zona euro. În cadrul um, zonei euro există țări care au progresat foarte repede și altele care sunt marcate de către recesiune. Eu um, cred că ar trebui să oferiți posibilitatea fiecărei bănci naționale să-și uh, dezvolte propria politică monetară ar trebui să fie uh, folosit uh, acest QI conform posibilităților fiecărui stat. Da, ați Președintele îl întrerupe pe vorbitor pentru că uh, este uh, o întrebare legată de o chestiune care se repetă. Domnul Draghi, cred că am răspuns deja la această întrebare, dar trebuie să știți că fiecare QI are propriile uh, criterii de eligibilitate iar uh, obligațiunile emise de uh, bănci nu sunt legate de acest QE specific fiecarei țări, iar uh, obligațiunile companiilor sunt incluse în sistem. când e vorba de analiza de risc, noi aplicăm criteriile noastre de eligibilitate. Mulțumesc. Va trebui să încheiem uh, acest dialog acum. Nu avem timp prevăzut și pentru uh, intervenții spontane. Deci, uh, acum trecem la audierea publică cu președintele Mario Draghi în calitatea domniei sale de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Dar înainte de asta, vă propun să facem o pauză de două minute. Și în a doua parte vom avea uh, o rigoare impusă de limita de timp.

our point Trecem la punctul 3. Uh, Cum spuneam, este o audiere publică cu Mario Draghi, președintele Comitetului European pentru Risc Sistemic. Și pentru a nu pierde timpul, uh, îi voi da imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei Economice și Monetare. Este o plăcere să mă adresez astăzi dumneavoastră în această calitate Există o perspectivă cross-sectorială la nivelul Comitetului European pentru Risc Sistemic și putem ca atare să studiem uh, schimbările care s-au produs, uh, dar pentru că economiile uh, din zona euro se deplasează și de la sistemul bancar la cel non-bancar, trebuie să analizăm situația activelor și să dezvoltăm uh, măsuri pentru uh, consolidarea stabilității financiare. Politicile macroprudențiale uh, funcționează bine atunci când se înlătură vulnerabilitățile din sistemul financiar. Și în acest context doresc să mă refer la activitatea Consiliului European pentru Risc Sistemic. În clipa de față, SRB-ul publică un uh, fel de monitor al uh, activității uh, bancare. Um, există câteva cifre um, ne referim la fondurile de capital, dar toate entitățile din sectorul financiar, cu excepția băncilor uh, și instituțiilor de asigurare. Uh, și uh, din acest punct de vedere, contribuția este de 83% din totalitatea sistemului financiar. Chiar dacă a existat o scădere în anul 2016, există totuși o dezvoltare cu peste 20% față de anul 2012. Autoritățile macroprudențiale trebuie să studieze posibilele cauze pentru noi riscuri în sectorul financiar. Iar um, acest monitor atrage atenția asupra acestor riscuri, lichiditățile, um, până la urmă interconectarea între um, bănci uh, sunt subiectele principale uh, din acest raport. Riscurile de lichidități, de criză de lichidități. Aici există fonduri de investiții care investesc uh, în active care se bazează mai puțin pe lichidități sau sunt supraevaluate. Iar asta poate să aibă un efect de amplificare în condiții de stres iar o proastă ă, administrare ă, poate să ducă la instabilitate financiară pentru că evoluțiile, oscilațiile de Uh, prețuri uh, pot să crească uh, atunci când apare o criză de lichidități. Și poate să fie maximalizat stresul condițiile de stres pot să ducă până la urmă la o presiune de vânzare a activelor și pot să apară uh, uh, din acest punct de vedere situații de risc pe uh, piață. Ținând seama de faptul că sectorul fondurilor de investiții este important, um, noi studiem tipurile de riscuri invocate și cred că raportul, dacă um, va fi disponibil până la reuniunea următoare, vă va furniza informații suplimentare. Dar sigur că trebuie să ne analizăm și tranzacțiile financiare care se efectuează, pentru că există și un risc de credit din partea partenerilor printr-o expunere prea mare pe piață și um, există și um, reduceri ale îndatorărilor, um, așa numitele uh, haircuts, uh, care pot să ducă până la urmă la stabilitate financiară pentru că sunt absorbite pierderile. Dar uh, limitează de asemenea și posibilitatea de creare a unor măsuri alternative. Oricum, aceste marje și reducerile de datorii pot să creeze o relaxare pot avea însă și efecte negative. Iar în acest context, uh, Consiliul uh, a publicat un raport uh, în care sunt menționate cerințele care trebuie să fie respectate atunci când se decide o reducere a datoriilor iar monitorul de care vorbeam identifică și interconexiunile și riscurile contagioase dinspre sectorul financiar, dar uh, uh, și din alte sisteme care pot să ducă la amplificarea riscurilor sistemice. Interconectarea într-un sistem financiar uh, integrat și cursurile intermediare pot avea forme diferite, trebuie să fie monitorizate pentru a contracara riscul de contagiune. Infra, regulamentul privind uh, infrastructura europeană oferă date cuprinzătoare privind tranzacțiile financiare, iar aceste date permit uh, Consiliului uh, Comitetul European pentru uh, uh, Risc Sistemic să ajungă la uh, concluzii valoroase. Trebuie examinate toate legăturile existente pe piață, iar instituțiile non-bancare financiare își asumă uh, un raport uh, important, inclusiv în ce privește determinarea uh, ratei dobânzilor pe piețe. Și trebuie din acest punct de vedere să cunoaștem peisajul instituțiilor non-bancare care sunt implicate în tranzacțiile financiare, iar monitorul demonstrează că 60% din expunerea bancară se datorează unor entități care nu sunt rezidente în interiorul Uniunii Europene. În mod special, analiza demonstrează că există legături între băncile europene și entități uh, care operează în uh, Statele Unite, pentru că există această interconectare transfrontalieră și tocmai de aceea este nevoie de o cooperare uh, internațională în diminuarea uh, riscurilor. Este nevoie deci în activitatea de creditare a instituțiilor financiare uh, nebancare de o colaborare transfrontalieră pentru a avea o imagine eh, mai generală privind eh, acest tip de shadow banking. Analiza de risc în sectorul shadow banking eh, va fi disponibil pe bază consolidată și neconsolidată Dați-mi voie să fac și câteva observații privind politicile macroprudențiale la modul general. Au fost înregistrate progrese în analizarea sectorului non-bancar. Pot să vă dau uh, un singur uh, exemplu. EIOPA a desfășurat în anul 2015 un test de stres în ce privește uh, firmele care uh, administrează fondurile de pensii. Iar uh, politica macroprudențială este necesară și în acest sector, uh, pentru că trebuie să existe instrumente flexibile care să măsoare această activitate și uh, uh, să poată fi folosite și pentru fondurile de investiții. Iar dacă se va dovedi că este necesar, cadrul uh, de reglementare uh, va trebui să fie adaptat. În ce privește asiguratorii și uh, ei trebuie să aibă un profil macroprudențial. Noi am ridicat această problemă în cadrul consultărilor noastre cu Comisia și continuăm să acționăm în acest domeniu pentru că este important ca autoritățile macroprudențiale să dispună de instrumentele necesare pentru a putea acționa la timp. Iar în ce privește regulamentul privind uh, aceste organe care desfășoară activitate macroprudențială, trebuie să înregistrăm progrese. În două state membre Ehm, există o eh, eh, procedură non-legislativă ehm, care se operează pentru ca, până la urmă, cerințele legate de regulamentul CRD 4 CRR să fie aplicate și în aceste state. Iar eh, ESRB a publicat recent o trecere în revistă a politicilor macroprudențiale care au fost aplicate la nivelul anului 2016. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept acum observațiile dumneavoastră. Președintele, mulțumesc și spuneam că și uh, pentru această sesiune de întrebări și răspunsuri timpul este foarte limitat, așa că vă ofer un minut și jumătate pentru uh, întrebări. Domnul Chirțos. Uh. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să întreb pe președintele Draghi ce opinie are vis-a-vis -vis de situația și expunerea la risc a sectorului bancar din Grecia. Am consemnat uh, evoluții diferite și pozitive și negative care trebuie evaluate. De pildă, creditele neperformante rămân încă foarte multe, la un nivel foarte crescut și a avut în loc și un atac uh, terorist împotriva uh, fostului guvernator al băncii uh, centrale elene, fost premier Papadimos, probabil pentru a se transmite un mesaj de partea uh, teroriștilor uh, vis-a-vis -vis de planurile de restructurare ale băncilor. Pe de altă parte, uh, băncile sistemice nu sunt toate profitabile și însă, însă valoarea lor, activelor lor a crescut în, ultimii, în ultimele luni. Credeți așadar că riscul sistemic uh, va uh, contribui, uh, controlul riscului sistemic va contribui la o, o relansare a băncilor din, din Grecia sau credeți că există riscul de a se repeta greșelile trecutului prin recapitalizarea băncilor? Pervaș Berez. Doamna Pervanș Berez. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia tocmai a publicat uh, noile sale propuneri privind piața unică a capitalurilor și a adăugat o dimensiune de preocupare legată de stabilitatea macroeconomică. Din uh, perspectiva ESRB, considerați că aveți toate instrumentele necesare pentru a face față unor mișcări pe piață, mișcări nedorite? De exemplu, uh, vorbind despre piața uh, titlurilor, credeți că ați putea interveni dacă uh, ar apărea evoluții într-un stat membru sau altul, evoluții nedorite? Și, după cum se propunea în cadrul negocierilor în curs, rata de reținere în funcție sau de posibilitatea de a uh, măsura calitatea împrumuturilor, credeți că acesta ar putea fi un instrument necesar pentru a avea mai multe mijloace de intervenție vis-a-vis -vis de obiectivele de stabilitate? Notis Marias. Notis Marias. Mulțumesc. Domnule Draghi, uh, cu acest al treilea pachet de împrumuturi s-au prevăzut 25 de miliarde de euro pentru recapitalizarea băncilor, dar doar 5,5 miliarde de euro au fost destinate acestei recapitalizări. Acum înseamnă că au rămas 19 miliarde de euro din al treilea program. Însă există totodată o problemă cu M aceste MPMs sunt numeroși greci care se confruntă cu pericolul de a-și pierde casele, dat fiind faptul că au cumpărat numeroase uh, datorii la 10% din valoarea lor, de fapt. Ați fi de acord cu crearea unui fond public pentru a răspunde acestor datorii uh, roșii cu o parte din aceste sume destinate recapitalizării băncilor, astfel încât să-i putem susține pe împrumutători să-și poată rambursa datoriile și să și poată păstra bunurile folosind același model ca și în Cipru, adică să existe o primă propunere pentru rambursarea datoriei care să vină din partea diverselor uh, stress funds. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit din nou, domnule drag. One of the biggest risks... Unul din cele mai importante riscuri cu care ne confruntăm vizează atacurile cibernetice. Uh, uh, am fost martorii atacurilor uh, WannaCry, care de fapt este uh, un uh, program ransomware uh, foarte simplu totuși a avut un impact uh, considerabil. Uh, oricum, tot sectorul financiar se uh, bazează pe date electronice, pe transmiterea lor. Credeți, domnule președinte, că la, în organizația dumneavoastră și în autoritățile naționale competente se acordă suficientă atenție acestui risc cibernetic? Oare nu ar trebui ca acest, acest risc cibernetic să fie prioritizat în cadrul uh, testului la, uh, de rezistență la stres a băncilor? Și a doua întrebare, care vizează compensările uh, ccp ului Nu, nu vă temeți că în climatul politic existent, când vorbim de localizarea compensare compensărilor în euro, administrația americană, administranță Trump ar putea să răspundă prin măsuri similare, adică uh, dolarul american uh, uh, va, va parcurge activități de clearing numai în Statele Unite? Alte întrebări va trebui să întreb altă dată, îmi pare rău. Dimitri Papa. Mulțumesc, domnul Dimitri Papadimulis. Chirie Draghi, să Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, Aș dori să vă adresez o întrebare vis-a-vis -vis de țara mea, Grecia. Banca Centrală Europeană aparține creanțierilor și toate declarațiile, inclusiv ale dumneavoastră, indică o revenire a economiei Greciei în anii următori, spunând totodată că ar trebui să existe o mai mare încredere și o foaie de parcurs clară pentru că după luna august 2018, țara mea să poată să se împrumute și ea pe piață la rate de dobândă rezonabile și fără uh, să aibă nevoie de alte lucruri. Din momentul din care v-ați uh, indicat uh, regretul uh, vis-a-vis -vis de lipsa unui acord din 22 mai, ce așteptați de la următoarea reuniune, reuniunea Eurogrupului pentru a stabili, pentru a defini această foaie de parcurs, așa cum de altfel ați promis-o, pentru ca și dumneavoastră să vă puteți face propriile evaluări și să puteți totodată integra Grecia în programul de evaluare, de relaxare cantitativă. Până când va trebui ca poporul grec să, păstre, să plătească pentru lipsa de flexibilitate și uh, Uh, pentru tergiversările uh, femeiului și ale celorlalți. Poporul grec, uh, Grecia, își dorește un acord, o foaie de parcurs clară, când așadar se spune punct acestor amânări constante. Thank you. Uh... Mulțumesc. Voi încerca să răspund mai întâi la întrebările legate de Grecia. Cu toate că Grecia n-a fost uh, discutată la nicio întâlnire recentă a uh, bordului SRB. În Grecia, evident, uh, au fost consemnate progrese semnificative și dacă ne uităm la capitalizarea băncilor, n-am cifre exacte, oricum eh, capitalul eh, se situează la un multiplu al cifrei de acum câțiva ani. În același timp, eh, există și foarte multe MPL-uri. Um, care denotă slăbiciuni, vulnerabilități ale sistemului bancar. În programul actual sunt prevăzute multe măsuri care trebuie uh, luate pentru ca uh, evaluarea băncilor să fie una completă. Uh, trebuie să existe o nouă legislație, trebuie să existe un cadru de reglementare extrajudiciar pentru litigii, um, și pot să spun cu titlul general că țările care nu au un astfel de uh, uh cadru de reglementare pentru, pentru rezolvarea extrajudiciară a uh, litigilor uh, sunt în principiu țările care au cele mai multe uh, litigi. De ce vă spun asta? Eh, știm că este o problemă moștenită în multe țări. Eh, problema acestor litigii eh, provine din activități care, din, din faptul că au existat obstacole în, în activitățile de creditare. Totul, mă rog, oricum nu este cazul Greciei, acum ce vă spun, dar programul actual și revizuirea uh, actuală, probabil că vor rezolva în timp situația despre care vorbiți. Ați vorbit de atacul asupra lui Lucas Papademos. A fost un vicepreședinte excelent al BCE, a fost un mare prim-ministru și este un foarte, foarte bun de al meu. Și vreau să uh, îmi exprim întreaga solidaritatea și afecțiunea mea personal, dar și în, și în numele uh, staffului și bordului uh, SRB pentru situația în care a ajuns domnul Papademos. Tot uh, legătură cu Grecia uh, și ce ne așteptăm uh, să se întâmple la următorul Eurogrup? Acordul cu privire la uh, măsurile care vor fi adoptate pentru a face îndatorarea Greciei uh, sustenabilă depinde de ce va adopta ca măsuri Grecia pe de-o parte și uh, femeiul pe de altă parte. Cele două părți Grecia și femeiul trebuie să ajungă la un acord și doar asta contează. Aș mai adăuga că relaxarea cantitativă pentru Grecia nu este un fapt uh, dat. Va trebui să ne facem propria noastră evaluare și în funcție de scenariile uh, din această evaluare, inclusiv scenariile adverse posibile, vom uh, decide privind uh, continuarea sau nu a relaxării cantitative. Uh, însă, uh, poziția SRB nu va anticipa niciun fel decizia BCE cu privire la continuarea acestui regim în viitor. În ce privește instrumentele macroeconomice pentru Uniunea macroeconomică, Vrem să creăm o piață uh, unică a capitalului. Într-adevăr, în același timp, uh, trebuie să ne diversificăm uh, instrumentele de finanțare. Iar cei care definesc că politicile actuale și viitoare va trebui să știe să evalueze riscurile sistemice foarte bine. Și asta trebuie să se poată întâmpla numai în, nu doar în sectorul bancar, ci și în sectorul entităților financiare nebancare, care uh, au crescut foarte, foarte mult uh, proporțional uh, în ultimii ani. Și tocmai de aceea dezvoltarea uh, fintech uh, vizează uh, sau activitatea de dezvoltare a unor astfel de instrumente din partea fintech vizează în primul rând instituțiile nebancare. În prezent uh, se lucrează la revizuirea regulamentului ESA și, um, și ESMA va fi uh, adaptată. Uh, așadar, atenția noastră în continuare se îndreaptă spre aceste măsuri care vor avea ca rezultat până la urmă limitarea afundării noi datorii Uh, nesustenabile. tocmai de aceea, pe viitor, s-ar putea să apară noi programe macroprudențiale, în special în așa numitul shadow banking sector, sectorul uh, financiar nebancar. În ce privește atacurile cibernetice, acestea, într-adevăr, ar trebui să se bucure de cea mai mare prioritate. Uh, Cibe- uh, securitatea cibernetică este o prioritate zero și suntem foarte conștienți că în prezent securitatea cibernetică sau riscul cibernetic este uh, cea mai uh, uh, mare problemă pe care o avem. La ultima reuniune a bordului, subiectul a fost discutat pe larg și, practic, în toate forurile internaționale se discută acest aspect, evident și la BCE, dar și de către autoritățile naționale competente. În ce privește includerea risc, uh, riscului cibernetic în uh, stres testurile uh, băncilor, Bank of England știm că deja o face. Dar există programe individuale ale băncilor centrale naționale în zona euro și pe baza acestora ne vom contura și noi poziția. Este important ca acest aspect al securității cibernetice să fie inclus uh, ca element central în toate uh, testele de rezistență la stres. Apoi, este foarte dificil să uh, spunem care va fi acordul final optim cu privire la acordul la care ați făcut referire. Noi nu, noi nu suntem semnatari acestui acord. Orice acord însă va fi adoptat, este important să reținem că în continuare ne păstrăm vis-a-vis -vis de activitatea de, de compensare în euro, competențe de monitorizare și supraveghere foarte stricte. Și cu asta mă opresc. Nu mi-ați răspuns la întrebare, domnule președinte Draghe, spune domnul deputat, domnul Marias. Deci uh, ce, ce se va întâmpla cu sumele uh, destinate recapitalizării băncilor elene? Domnul Draghi. Uh, sincer, situația Greciei, cazul Greciei nu a fost discutat, deci nu pot să vă dau un răspuns exact la temă. Președintele, aici discutăm chestiuni legate de ESRB. Și acum domnul Filip Lambert. Ok, Barbara Capel. Nu-l văd în sală, doamna Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, ați spus, ați vorbit despre al doilea proces de monitorizare al așa numitului shadow banking sector, în care și ați arătat cât de mare este ponderea și impactul acestui sector bancar alternativ. Uh, în rapoartele dumneavoastră de monitorizare aflăm că există uh, probleme de transmitere a datelor dinspre China. Ultimele date sunt uh, din 2010 și vreau să întreb dacă băncile chineze și uh, băncile alternative, instituțiile uh, nebancare colaborează cu BCE și pun la dispoziție, la dispoziția BCE datele de care aveți nevoie sau dacă există surse terțe din care puteți obține aceste date. Altă întrebare există un raport al uh, Comisiei uh, Europene pentru Risc Sistemic uh, care spune că mai există în continuare două state membre care încă n-au o autoritate de supraveghere și în Italia, pentru legislația intrată de vigoare, nu există metodologie de aplicare. Vreau să întreb dacă Eh, ați instituit un, o eh, perioadă de tranziție pentru Italia până când trebuie să se conformeze Italia cu metodologii de eh, punere în aplicare. Și care este situația supervizării din punct de vedere sistemic în Italia? Marco Valli. Draghi, o una domanda per lei per quanto riguarda uh, una... Mulțumesc frumos. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule președinte Draghi. Obligațiunea europeană pentru siguranță ne poate ajuta să ieșim din situația de relaxare cantitativă. Uh, evident, va apărea problema datoriei suverane în anumite țări, inclusiv Italia. Aceste instrumente nu sunt euroobligațiuni, sunt ceva care nu au întrunit solidaritatea, um, aspectul solidarității pentru țări care ar putea fi supuse riscului. Deci uh, ar fi tranșe diferite împărțite între statele membre în ceea ce privește securitizarea. Cred așadar că ar exista o diferență centrală între țările, uh, esențială între cele, țările centrale și cele periferice. Aceste uh, valori uh, sunt, uh, ar fi lipsite de risc. Ce părere aveți despre ele? Uh, este singurul instrument discutat în prezent în ceea ce privește divizarea și împărțirea și partajarea riscurilor, fiindcă nu înseamnă într-adevăr că datoria va fi uh, durabilă la nivel european. Ce părere aveți despre acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi. În prezentarea făcută de dumneavoastră, ultimul uh, punct pe ordinea de zi a fost piața imobiliară. Da. în, există o cerere tot mai mare de uh, locuințe și de finanțarea construcțiilor de locuințe. Mm, s-a spus că nu există deocamdată vreun risc în ce privește o bulă imobiliară, dar Fondul Monetar Internațional uh, totuși a exprimat temeri că piața imobiliară ar putea să se supraîncălzească pentru că și uh, cei care obțin credite vor avea probleme dacă vor crește dobânzile. Andreas Dombret a avut o manifestare la Frankfurt și spunea că acum semaforul e pe culoarea galbenă, mai ales în ce privește evoluția prețurilor în marile centre urbane. Cum uh, evaluează Comitetul uh, pe care îl conduceți, Comitetul European pentru Risc Sistemic, problematica pieței imobiliare. Fernandez. Mulțumesc. Ultima întrebare, Jonas Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului președinte Draghi pentru că este alături de noi astăzi. Am două întrebări foarte scurte. Prima se referă la întrebarea colegei Pervanș Beres și anume starea negocierilor uh, privind uh, securitizarea. Este un lucru care se negociază acum cu Consiliul și există un text care include posibilitatea supravegherii macroprudențiale a pieței de uh, valori mobiliare și posibilitatea ca ASRB să revizuiască uh, în țările unde apar, uh, situația în țările unde apare această situație. Și mă întreb care este părerea noastră. Credeți că comitetul poate efectua această sarcină? Și a doua întrebare se referă la ceea ce se spunea anterior uh, vis-a-vis -vis de împrumuturile neperformante din Grecia. Cred că există un grup de lucru care analizează existența unui răspuns european la împrumuturile neperformante și vă întreb cum evoluează lucrurile acolo. Mulțumesc frumos! I, I will respond to the... O să răspund întrebărilor, sper eu, în ordine în care mi-au fost adresate, vis-a-vis -vis de China. Guvernul chinez furnizează într-adevăr anumite date către FSB și noi, pentru noi nu este relevant asta, noi avem doar date europene. Italia. În Italia, legea a fost adoptată, iar acum guvernul este pe cale să emită reglementările relevante. În ceea ce privește așa numitele ISBIS, SRB este cea, ca, cea care a negociat discuțiile privind uh, acestea. Președinte este uh, guvernatorul Philip Lane din uh, Irlanda. Pe scurt, acest ISBIS se referă la o propunere prin care obligațiunile să fie uh, Uh, puse la un loc și tranșate, dar nu se referă la uh, răspundere solidară. Ele nu înlocuiesc în niciun fel o euroobligațiune, sunt cu totul altceva. Deci, vis-a-vis -vis de acest lucru, BCE, Consiliul BCE, nu SRB, a luat notă și aș spune că e prea devreme să formulăm o concluzie într-o direcție sau alta vis-a-vis de acest concept. Credem că până la sfârșitul anului, până în noiembrie, clar, se va uh, realiza o analiză finală. În ceea ce privește proprietățile imobiliare rezidențiale, acestea, prețurile lor, prețurile caselor au crescut, mai ales în orașele mari. În Germania, dar și în țările de jos, Austria și alte țări, și BC, uh, ESRB a emis avertismente în acest sens, care au fost discutate la ultima reuniune, apropo, ultima audiere. Dacă ne uităm la prețurile mm, așa, de la o țară la alta și dincolo de orașele mari, ca să vedem dacă există o creștere generală a sectorului imobiliar la nivelul țărilor, vedem că media se încadrează în cifrele istorice, deci nu vedem o creștere specială de natură sistemică. Vedem creșteri pe piețe localizate, dar nu la nivel sistemic. Și să mai adaug aici că, deși prețurile locuințelor cresc, nu vedem instrumente de credit dezvoltate la același ritm sau uh, la un ritm comparabil cu cel dinainte de criză. Cu alte cuvinte, uh, ipotecile și uh, împrumuturile sunt încă în condiții normale. Deci prețurile cresc, dar doar atât. Însă, tot în acest sens, există și situații locale unde chiar așa se întâmplă. De exemplu, într-o țară, mai ales, dacă ne amintesc bine, mulți proprietari imobiliari se află acum într-o situație de capital negativ, unde situația lor, ă, datoria lor e mai mare decât valoarea caselor lor. Dacă prețurile cresc, atunci, evident, ei se vor trezi într-o situație mai bună și, per total, stabilitatea financiară se va îmbunătăți. În sfârșit, vis-a-vis -vis de securitizare, sigur, cred că uh, Consiliul General al ESRB este în poziție de a efectua o uh, revizuire a instrumentelor macroprudențiale în domeniul securitizării. Și, apropo, am uh, urmărit discuțiile din Parlamentul European vis-a-vis -vis de securitizare și, în linii, cu siguranță suntem de acord cu ce spune Parlamentul. Recomandăm doar atenție specială în ceea ce privește creșterea retenției, uh, rapoartelor de retenție a riscului, fiindcă dacă vrem să reintroducem aceste instrumente pentru finanțarea economiei reale, considerăm că trăsăturile instrumentelor discutate sunt suficient de sigure, așa cum sunt acum. O retenție prea mare ar amenința împiedicarea, uh, ar împiedica succesul instrumentului în sine. Vis-a-vis -vis de MPL-uri, exact ca în cazul discutat mai devreme, pentru abordarea acestei uh, probleme acțiunile prevăzute în programul din Grecia, care se referă la acțiunea ale băncilor în sine, în managementul de risc, în uh, procedurile de recuperare a datoriilor, precum și acțiunea ale guvernelor care asigură un mediu potrivit pentru îndepărtarea uh, acestor MPL-uri, și, în general, prin uh, schimbări ale uh, proceselor judiciare, ale um, um, rezolvării problemelor în afara instanțelor și așa mai departe, toate acestea sunt utile, dar niciuna nu este soluția esențială pentru toate problemele la nivel național și nici la nivel european. Prin urmare, vom analiza cu mare interes aceste evoluții dar nu trebuie să avem încrederea că asta va fi suficient în sine. Toate celelalte acțiuni, care sunt adesea dureroase, sunt de fapt necesare pentru abordarea acestei probleme. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Putem astfel încheia și această a doua audiere a fost ca întotdeauna foarte util și interesant să discutăm cu dumneavoastră și atunci uh, aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte Draghi pentru că a fost aici, uh, pentru această um, ședință foarte lungă, foarte intensă, dar totodată foarte pozitivă și utilă pentru activitatea noastră și dialogul nostru constant. Mulțumim frumos!